Președintele. Doamnelor și domnilor, reluăm ședința de astăzi. Procesul verbal al ședinței plenare de ieri a fost distribuit. Are cineva observații de făcut? Dacă nu, atunci îl considerăm adoptat. Conform ordinii de zi, trecem la 5 propuneri de rezoluție cu privire la Iran, cazul doamnei Shirin Ebadi. Aș dori să dau cuvântul